Dezbaterile noastre uh, se încheie aici. Următoarea ședință începe mâine la ora 9. Ordinea de zi a fost publicată și suspendăm ședința.